E vorba de declarația Comisiei privind revelațiile recente privind spionajul NSA și implicațiile Bundesnachrichtendienst împotriva cetățenilor și companiilor uh, europene. Și dau cuvântul mai întâi doamnei comisar Jurova. Vă rog, aveți cuvântul, doamnă comisar. Ladies and gentlemen, uh, I... Doamnelor și domnilor, salut oportunitatea de a prezenta astăzi o problemă pe care s-a axat presa foarte mult. Cooperarea dintre serviciile de informații externe american eh, și german. Potrivit presei, multe date rămân neclare. De exemplu, în ce măsură serviciul BND, Serviciul German de Informații Externe, a fost implicat în acest schimb, intenționat sau nu, cu acțiuni de spionaj pentru NSA, în, încă, încălcând astfel uh, legislația germană. Vrem siguranță națională. Acest domeniu ține de competența statelor membre. Și există o derogare de la uh, legislația europeană cu Carta Drepturilor Fundamentale care se aplică doar statelor membre unde se implementează un drept european. Dar conceptul de securitate națională trebuie interpretat restrictiv în momentul în care e utilizat de un stat membru pentru a înainta niște pretenții de neaplicabilitate. În astfel de situații, statul membru trebuie să vină cu explicații substanțiale. Nu este suficient să invoci un motiv. Orice problemă de cooperare între serviciile secrete uh, din statele membre uh, sau uh, dintre serviciile secrete ale Uniunii Europene, ale statelor membre și un terț stat, deci orice problemă trebuie rezolvată acest lucru trebuie să se facă în deplină concordanță cu legislația națională, respectând și Convenția UE a drepturilor omului și a libertăților cetățenești. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, doamnă comisar. Primul care intervine două minute este domnul Foss. Ähm, Mulțumesc. În Der Spiegel, în săptămâna aceasta, se scrie NSA a spionat întreprinderi occidentale cu ajutorul BND. E o afirmație, e un titlu de ziar, dar fără niciun fel de date suplimentare. Nu avem date concrete. Despre ce este vorba de fapt? Serviciile secrete fac ceea ce trebuie să facă un serviciu european sprijină un serviciu străin, dar prieten. E bine ca din când în când să ne asigurăm că ne poziționăm corect față de supravegherea în masă și că nu se ajunge la acceptarea cu una cu două a spionă, spionării oamenilor simpli, al politicienilor și al întreprinderilor. Am luat notă de această realitate. Consider însă că nu e un loc potrivit să discutăm despre asta, după cum a spus și doamna comisar. Nu ar trebui să creăm impresia că aici, în Parlamentul European, am putea să schimbăm ceva la serviciile de informații. Noi nu avem un mandat pentru serviciile secrete, și nu avem nici date confirmate, nu există decât interpretări sau presupuneri deocamdată, pentru că până la ora actuală nu există dovezi concrete ale unei supravegheri în masă. Nu există dovezi nici ale unei supravegheri intraeuropene. E vorba doar de schimba, un schimb de date despre, informa- despre zone de criză sau în zone de criză, deci ar trebui să vedem cum anume putem să îmbunătățim un control al serviciilor de informații. Mulțumesc. Două minute are cuvântul doamna Zippel. Mulțumesc. Permiteți-mi să fac o afirmație preliminară. Nu doar în presă se vorbește despre asta. Se vorbește și în interiorul BND și au existat confirmări că unii s-au comportat eronat. După dezvăluirile lui Snowden, vedem că lucrurile continuă. Parlamentul acesta nu a criticat în raportul său doar SUA. A cerut statelor membre ca stocarea în masă a datelor să fie privită ca fiind problematică. E nevoie de filtre mult mai stricte pentru celelalte servicii. Am numit uh, serviciul german la un moment dat pentru că am avut noi suspiciunea că lucrurile nu merg cum trebuie. Într-adevăr, nu avem toate informațiile și toate datele, dar așa cum uh, au spus uh, membrii Comisiei Competente pe Fond, e vorba de un delict grav. Pentru că fără știrea cancelarului, fără știrea membrilor Parlamentului, au fost transmise informații mai departe care nu aveau de-a face cu combaterea terorismului. Au fost încălcate anumite competențe. Și dacă n-a știut nimeni de asta, atunci e cu atât mai înspăimântător, pentru că a lipsit controlul parlamentar. Acesta nu a funcționat. Reacția cea mai corectă este aceea de a cere o clarificare exhaustivă prin ancheta BND și ar trebui implicat și biroul cancelarului pentru a ne asigura cu toții că vor apărea clarificările necesare. Un rol important îl joacă acei selectori, uh, termenii de căutare, în baza cărora au fost obținute informații de care pare să fie avut nevoie NSA-ul. La final, Parlamentul European trebuie să continue cu tratarea acestui subiect. Există o nouă legislație în Franța, de exemplu, care capătă conotațiile unui Patriot, Patriot Act franțuzesc. Deci trebuie să acționăm. Mulțumesc. Următorul vorbitor, un minut, domnul Krasnodebski. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că Colega încerca să verhandeln această problemă, cum se spune în germană. Portătorul de cuvânt german care a pornit această dezbatere uh, nu este vorba doar uh, de transmiterea de informații privind uh, politicienii din Europa Occidentală. E, cred că e vorba de întreaga Europa, nu doar de cooperarea uh, cu agenția americană NSA. În multe articole din presă se subliniază problema uh, serviciului BND, um, deci Bundesnachrichtendienst, care colectează informații despre cetățeni. De aceea are loc această dezbatere în Germania. Doamna președinte îl întrerupe pe vorbitor și dă cuvântul pentru două minute doamnei Infeld. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamna președinte. De câte ori am fost aici, discutând spionarea cetățenilor noștri, spionarea politicienilor, a jurnaliștilor, hărțuirea lansatorilor de apel și așa mai departe. Uh, trebuie să repetăm tot ce a trecut pe Twitter, Belga, cum Gmalto, atâtea și atâtea cazuri. Domnule Vos, Câtă complezență din partea dumneavoastră ați fi la fel dacă am vorbit despre serviciile, nu despre serviciile secrete americane, ci despre cele chinezești? Am spus, e, eh, păi, na, ce să facem? Asta e, asta e businessul serviciilor secrete, să spioneze lumea. Treceți peste asta. Dar se întâmplă să avem reguli pe acest continent. Cine va proteja drepturile cetățenilor noștri? Cine va proteja intimitatea cetățenilor noștri? Cu siguranță nu PP-ul, căruia nu-i pasă căruia nu-i pasă de statul de drept, de legislația internațională. Deci cetățenii nu trebuie să se aștepte de la nicio protecție din partea dumneavoastră. Înțeleg uh, acum că Comisia spune că e competența statelor membre și că nu putem face prea mult. Și sigur, Consiliul lipsește din nou, pentru că dacă e vreo instituție aici, era să vorbesc uh, foarte urât. Uh, Consiliul e cel care îi pasă cel mai puțin de cetățeni, nu știm cu toții. Dar cineva trebuie să poată face ceva, iar eu refuz să accept că toate aceste acțiuni sunt legale și acceptabile. Când vom primi în sfârșit niște răspunsuri? Pentru că uh, dacă asta ne fac națiunile prietene, mă întreb ce ne vor face cele neprietene. Domnule avem dovezi? Nu, de aia se cheamă servicii secrete, pentru că acțiunile lor sunt secrete. Iată de ce avem mecanisme de supraveghere. Domnul Vos nici măcar nu mă ascultă. Uh, avem nevoie de monitorizare, de supraveghere urgent. E nevoie de reguli europene care să se aplice activităților transfrontaliere ale serviciilor secrete, pentru că trebuie să ne ridicăm în picioare, să apărăm drepturile cetățenilor noștri. Vă mulțumesc! Mulțumim pentru un minut și jumătate, doamna Ernst. Mulțumesc. Am avut dintotdeauna suspiciune, așa cum avem confirmarea faptului că toate serviciile secrete au de-a face cu nse ul pe principiul, dacă e prieten, măcar să fie un prieten bun. Până și umilul BND a ajuns să facă asta. Deci toată lumea participă, toată lumea spionează, îi spionează pe cetățeni uh, și toată lumea închide ochii. toată lumea a fost spionată. E un spionaj economic Uh, un spionaj uh, economic uh, interzis prin lege. De ce altceva mai e nevoie? Iată cum jucăm după regulile americanilor. Am transmis pur și simplu informații. Noi cunoaștem cu toții datele problemei. Și am discutat la un moment dat pe scandalul NSA. Ce, au mai, ce s-au mai distrat atunci uh, cei de la serviciile secrete când și-au dat seama că noi vorbim adevărul? Nu este un caz izolat. Este un sistem care vizează supravegherea, spionarea a milioane de cetățeni pe ușa din dos. Să știți că e tr- în, în altă trădare, cam așa s-ar numi acest lucru, dacă ar fi să fim uh, sinceri. Sunt servicii secrete care fac totul după bunul plac guvernele tolerând sau ascuzând, ascunzând asta. Cât timp să mai continue această înșelăciune? Cât timp să mai înghițim asta din partea Consiliului? Cred că ar trebui să punem punct acestui scandal. Mulțumesc. Un minut și jumătate, domnul Albrecht. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi, stimate doamnă comisar. Dacă aceste articole din mass media sunt adevărate. Aceasta este o nouă dimensiune a aceluiași scandal, care arată că nu e vorba doar de NSA și de Statele Unite, ci de propriile noastre servicii de spionaj care nu respectă standardele noastre drepturile noastre fundamentale și valorile bazate pe statul de drept. Și trebuie să spun, doamnă comisar Jurova și întregii comisii, că a venit timpul să facem cu adevărat ceva, să vedem dacă termenul de securitate națională din Tratatul Uniunii Europene este încălcat de statele membre, pentru că evident că așa se întâmplă când, în momentul uh, revelațiilor lui Snowden, doamna Merkel a spus nu pot să spionez prietenii. Deci sau putem spune că statele membre ale UE nu sunt prietenii Germaniei, sau putem să spunem că dânsa nu crede în ceea ce a spus, nu și ia proprie declarații în serios. Și cred că uh, de asta e vorba în cazul tuturor, tuturor șefilor de state. Deci, Parlamentul trebuie să ceară statelor membre să prezinte reguli, standarde și să asigure că nu ne spionăm între noi în Uniunea Europeană, pentru că avem o, un tratat, o cartă a drepturilor omului și trebuie să ne apărăm aceste drepturi. Mulțumesc! Thank you for... Mulțumesc și acum un minut are cuvântul domnul Breton. Merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Din 2001, serviciile secrete germane au spionat întreprinderi și personalități europene, în special franceze, și asta pentru Statele Unite ale Americii. Aceasta informație revelată de Der Spiegel tocmai a fost confirmată de doamna Merkel, doamna cancelar, încearcă să scape de responsabilitate, acuzându-și propriile servicii secrete de a dat dovadă de slăbiciuni tehnice și de organizare. Afacerea este gravă pentru că demonstrează că Germania trădează Franța și partenerii săi europeni în profitul Statelor Unite. După mine, tinde să demonstreze că Germania instrumentalizează Uniunea Europeană pentru a opune în serviciile intereselor americane. Trebuie deci să tragem consecințele acestei situații și să punem sub semnul întrebării proiectul de tratat transatlantic TTIP. Mulțumesc. Pentru un și jumătate acum, domnul Zver. O domnevnem vohunjenju americke NSA v Europa. Mulțumesc. Scandalul de spionaj legat de NSA e unul cu care ne-am mai confruntat în trecut nu ar trebui să ne axăm acum din nou pe acest subiect, ar trebui să discutăm despre cibersecuritate. Cei care au văzut acest subiect pe ordinea de zi au susținut că a existat o cooperare secretă între Serviciul German de Informații și Serviciul American. Bineînțeles că e o operațiune secretă, pentru că e vorba de agenții secrete, de servicii secrete. Trebuie să existe o măsură de control pentru că e până la urmă vorba de securitatea noastră. Protecția datelor ne interesează aici cu precădere pentru că e unul dintre drepturile supreme pe care le avem ca indivizi. Trebuie ca în acest sens să adoptăm regulamentul european pentru protecția datelor care să aibă în vedere cele 28 de standarde diferite care există la ora actuală. Toată lumea va trebui să respecte standardele europene, aici în Europa sau în străinătate. Discutăm despre protecția datelor și atunci când apare în discuție combaterea crimei. Eu consider că nicio țară, nici măcar Uniunea Europeană, nu poate găsi o scuză pentru nerespectarea drepturilor omului, pentru că acestea sunt inalienabile. Big Brother nu este nici de origine germană, nici de origine americană. Mulțumesc. Două minute, domnul Moraes. Why are we discussing... De ce discutăm despre aceste lucruri azi? Să fie foarte clar că după ancheta foarte dificilă privind NSA, chiar și Statele Unite au început să adopte norme internaționale uh, pentru a proteja cetățenii împotriva spionajului care nu este necesar, spionajului Um, este, spionajul este important în lupta împotriva terorismului pentru a ne asigura securitatea, dar, așa cum a spus doamna comisar, când e vorba de companii din Europa Occidentală și în cazuri de încălcare ale dreptului german, în acest caz și european, despre ce e vorba? E vorba de faptul că Washington Post și de Spiegel au spus că este o afacere gravă. E vorba de două state membre mari, Germania și Franța. Și Trebuie acum să abordez aceste două state membre, așa cum am făcut-o și în cazul statului meu, în cadrul anchetei NSA. Trebuie să ne protejăm cetățenii împotriva încălcării vieților private. Asta facem astăzi. Într-adevăr, s-au făcut afirmații, multe afirmații, dar sunt importante, așa cum au spus Washington Post și Der Spiegel. Ce trebuie să facem? Trebuie să ne asigurăm că avem proceduri de control. Nu avem competență în acest domeniu. Dar așa cum am spus în cadrul anchetei NSA, trebuie să cerem statelor membre să facă progrese în acest domeniu. Nu o facem. Și astăzi trebuie să amintim faptul că trebuie să cerem statelor membre să facă pași concreți înainte și doresc să vă amintesc că Bundestagul Um, uh, și anumiți membri ai Bundestagului au cerut să facă progrese și au uh, făcut-o și au uh, revelat anumite informații, au dreptul să o facă așa cum au dreptul să o facă și membrii Parlamentului European atunci când sunt, este amenințat dreptul european și drepturile fundamentale. Mulțumesc, care cuvântul domnul Weidenholzer acum. Mulțumesc. Mă tem că nu este ultima dată când ne vom ocupa de subiecte de acest gen pentru a face lumină în acest întuneric în care acționează serviciile secrete. Un întuneric de care se tem mulți oameni. Noi trăim într-o Europa a libertății, securității și siguranței. Practic, uh, e important că funcțiile polițienești și judiciare sunt bine definite în statul de drept european. De ce avem nevoie în acest context? Avem nevoie de control parlamentar. E bine ce facem noi aici. Avem nevoie de anchete intense în toate statele din Uniunea Europeană unde se întâmplă așa ceva și avem nevoie de o reformă a protecției datelor. În al treilea rând, avem nevoie de o siguranță a rețelelor informatice. Pentru asta e nevoie de o infrastructură europeană și de un cadru juridic european pentru un cloud european. Și apoi avem nevoie de protecția denunțătorilor, precum Edward Snowden, cei care aduc la lumină lucruri de acest gen. Și în al cincilea rând, avem nevoie de un acord no spy, spionaj zero. Pentru că ce avem până acum în vigoare nu funcționează. Statele membre trebuie să se oblige să nu mai facă spionaj economic. Și în al șaselea rând, avem nevoie de curaj. Curajul de a verifica acordurile internaționale în care am intrat, de exemplu acordul SWIFT, pentru că acum e clar că trebuie să vedem care sunt consecințele deciziilor noastre. Dragi colegi, dragi colegi, doamnă comisar, o societate liberă e o societate care e dispusă să clarifice situația drepturilor fundamentale încălcate, fără doar și poate, și să nu accepte cu una cu două asemenea atingeri. Mulțumesc. Trecem acum la procedura intervențiilor spontane. Un singur vorbitor s-a înscris, domnul Iacovcici. Mulțumesc. Eu sunt foarte sensibil în momentul în care ne axăm pe uh, ceea ce se discută în presă și pe sursele celor din presă. Dar există mult prea multe dubii și s-au spus deja mult prea mult despre asta. De asemenea, sunt unii care au spus că această dezbatere nu are niciun sens. Ba din potrivă, are tot sensul din lume și ar trebui să clarificăm ceea ce s-a întâmplat până acum la Serviciul German de Informații Externe. Care a fost relația dintre NSA și BND? Avem nevoie de un acord multilateral. Nu se poate să ne spionăm unii pe ceilalți. E nevoie de încredere reciprocă. E necesar să avem încredere noi înșine, în instituțiile noastre, în cetățenii noștri. Pentru că Iată că doar astfel putem să ne protejăm cetățenii și sistemele politice din care facem parte. Mulțumesc. Dau acum cuvântul doamnei comisar. thank you very much for, for... Mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere care face sens și e bine să tratăm această temă aici. În cuvintele mele introductive m-am exprimat destul de sec și am fost modestă pentru că nu avem suficiente dovezi pe masă și nu dispunem de suficiente fapte, știm ce știm doar din mass media. În calitatea mea de jurist, acest lucru e decisiv, e o precondiție dacă vreți pentru a trage sau a nu trage anumite concluzii. Am vorbit de asemenea de lipsa competenței UE referindu-mă la competențele statelor membre. Cu toate acestea, trebuie să vă spun că după ce uh, am auzit despre noul scandal, utilizarea datelor de către NSA, mm, vigilența mea a sporit. Știm cu toții că suntem acum într-o fază fierbinte a negocierilor pe TTIP cu autoritățile americane. Uh, inclusiv în ce privește sistemul Safe Harbor, unde negociem excepțiile atunci, acolo unde uh, serviciile de informații americane pot utiliza totuși date ale cetățenilor sau ale persoanelor juridice europene care merg în Statele Unite. Și trebuie să vă spun că acest scandal nu va înlesti negocierile. Reușisem să obținem o încredere fragilă, iar acum, din nou, suntem într-o poziție diferită, delicată, din nou, odată cu aflarea acestei vești. Dorim să vedem exact care sunt regulile, care sunt competențele valide pe, teren, pe teritoriul american și dorim să obținem și garanții cât se poate de concrete din partea autorităților americane că regulile vor fi respectate și puse în aplicare. Una sunt regulile scrise și alta e faza de executare a acestor reguli punere în aplicare. Încă o dată, negocierile sunt foarte dificile, uh, vor fi și mai dificile în săptămânile care vin din cauza acestor vești, pentru că noi ne dorim să finalizăm negocierile până la sfârșitul lui mai pentru Safe Harbor și să obținem un set de reguli scrise limpezi care să fie menținute ce privește protecția datelor și Safe Harbor. Doream doar să vă informez că negocierile continuă în ciuda tot și ca o procedură paralelă continuă și finalizarea regulamentului privind protecția datelor care uh, va fi supusă Consiliului General în luna iunie, odată cu directiva uh, privind uh, poliția. Doar ca să primiți cele mai proaspete informații, ce se pro... cu ce se petrece în sfera protecției datelor. Vă mulțumesc. Mulțumim, doamna comisar, dragi colegi. Dezbaterea este acum închisă și trecem la următorul punct de pe ordinea noastră de zi. Și l-aș ruga pe domnul comisar Hill să-și preia locul. Stimați colegi, continuăm dezbaterea, cum spuneam, și aș da cuvântul domnului raportor, doamna Gil, Aveți patru minute.